Good morning. Good morning, dear colleagues. Bună dimineața, dragi colegi. Dear colleagues, we're about to get Dragi colegi, ne pregătim să începem. Această sesiune din această joi dimineață a Comisiei Libe. Pe ordinea de zi ne așteaptă punctul 9. Vă rog. Shall we go? Putem continua? Vă urez bun venit tuturora. Un salut călduros pentru toți aceia dintre dumneavoastră pe care nu am avut ocazia să îi salut ieri. Vă urez Bun venit din nou la muncă și toate cele bune pentru această sesiune de toamnă a activității Parlamentului. Haideți să trecem la punctul numărul 9, deosebit de interesant, prioritățile președinției germane în domeniul justiției. Deosebit de importante pentru Comisia Libe. Avem plăcerea de a avea alături de noi pentru prezentarea acestor priorități ale președinției germane în domeniul justiției pe doamna Cristine Lambrecht, ministrul german pentru justiție și protecția consumatorilor. Germania a preluat președinția Consiliului European de la 1 iulie. Așteptările sunt cât se poate de mari, deși suferim în continuare crizele, consecințele profunde ale pandemiei COVID-19. Acum Ideea este de a consolida valorile fundamentale, drepturile fundamentale. Acest lucru este mai necesar ca oricând, având în vedere contextul crizei provocată de COVID. Important este să combatem discriminarea, discursul care incite la ură împotriva minorităților, să provom, promovăm mass media plurală, să combatem um, crimele transfrontaliere, să consolidăm cooperarea la nivel judiciar și să permitem accesul la justiție, inclusiv în domeniul digital, o prioritate importantă pentru Comisia von der Leyen. Iată obiectivele noastre, care de altfel au fost uh, scoase în evidență de agenda priorități a președinției germane. Dezbaterea va avea următoarea structură. Ministra de Justiție va trebui să plece până la orele 10 fără 10, după care va fi înlocuită de domnul Lange, secretarul de stat pentru justiție a guvernului german. Vă propun așadar să dăm inițial cuvântul coordonatorilor pentru a adresa întrebări Ministrului Federal, după care dăm rândul, dăm cuvântul celorlaltor membri care doresc să adreseze întrebări referitoare la prioritățile președinției germane. Vor avea ocazia să adreseze aceste întrebări. Domnul secretar de stat Lange, propun ca în prima rundă de intervenții să ia cuvântul coordonatorii libe, două minute să spunem fiecare, pentru că după aceea Doamna Lambrecht să ajungă la timp unde este așteptată. Haideți să începem așadar. Înțeleg că doamna ministru de justiție ni se alătură prin conexiune de la distanță, este conectată. Da, bun venit. Bun venit, doamna Lambrecht. Ministerin de Justiz. Sie haben das Wort. Aveți cuvântul. Este conectată. Suntem gata să ascultăm care sunt prioritățile președinției germane și uh, mult succes, doamnă Lambrecht, aveți cuvântul. Mulțumesc pentru acest bun venit călduros, stimate Fernando, stimate președinte, stimate colege și colegi din Parlamentul European, doamnelor și domnilor. Mă bucur să pot să vă ofer astăzi o perspectivă de ansamblu asupra programului președinției noastre. După cum s-a anunțat deja, din păcate, puțin înainte de orele 10 trebuie să-mi iau rămas bun, însă Colegul meu, secretarul de stat, Cristian Lange, va sta la dispoziție pentru a răspunde la ulterioarele întrebări. Ar fi o plăcere pentru mine dacă în timpul președinției am mai avea ocazia să ne întâlnim la Bruxelles, cu prezență fizică, o invitație din partea dumneavoastră. Um, aș accepta cu mare plăcere și sperăm că până atunci pandemia să ne lase în pace, să putem um, duce la bun sfârșit această vizită personală, pentru că avem subiecte foarte interesante de discutat, mai ales în aceste vremuri neobișnuite. Germania a preluat președinția Consiliului într-o perioadă în care Uniunea Europeană se confruntă cu una din cele mai mari încercări din istoria sa. De, la, de când a izbucnit pandemia corona, în Europa mulți oameni și-au pierdut viața și mai mulți trebuie și au trebuit să se teamă în continuare de referitor la sănătatea lor, a prietenilor, familiei și colegilor lor. În plus, milioane de oameni și-au pierdut locul de muncă sau se tem referitor la viitorul lor libertăți fundamentale, drepturi fundamentale, libertăți civile care au fost obținute cu greu, au fost restricționate și limitate în mod considerabil um, prin măsurile care, menite să limiteze contagierea. La ora actuală uh, se fac relaxări treptat pentru a face față acestor provocări nemai întâlnite. Am făcut eforturi considerabile în ultimele luni și vreau aici să-i mulțumesc președinției croate care a făcut foarte multe în această perioadă Bineînțeles, uh, mulțumirile mele sunt adresate și dumneavoastră în calitate de reprezentanți și reprezentante a aproape 450 de milioane de cetățeni și cetățeni în 27 de state membre, precum și celor de la Comisie, Consiliu și de la Parlamentul European. Ați uh, mobilizat forțe enorme pentru a face față acestei crize și pentru a găsi un răspuns european la aceasta. Președinția germană va continua pe calea deja abordată pentru a oferi oamenilor în Europa sprijinul de care au nevoie atât de urgent. De importanță deosebită este faptul că este ideea ca Europa să iasă unită și întărită în urma acestei crize. Vrem să combatem pandemia și consecințele acesteia, dar și celelalte provocări cu care ne confruntăm în această perioadă, precum schimbările climatice, transformarea digitală sau viitorul Europei într-un context global în permanentă schimbare. Vreau să scot în evidență principalele priorități ale programului președinției, care sunt de relevanță pentru comisia dumneavoastră. Drumul care ne așteaptă nu e deloc ușor, vom putea să îl abordăm doar împreună, în mod coordonat. Și, doamnelor și domnilor deputați, dumneavoastră veți juca aici un rol important, pentru că sunteți glasul cetățenilor din Europa. Iată, în acest fel puteți consolida înțelegerea pentru Europa. Iată, de ce vreau să vă cer sprijinul um, pentru a continua pe această cale care ne așteaptă. Trebuie să permitem redresarea economică și să consolidăm reziliența pe viitor a Europei. Politica în domeniul justiției trebuie să-și aducă aici contribuția. Mai mult ca oricând avem nevoie de un spațiu solid în Europa pentru libertate, um, securitate și dreptate și justiție. Trebuie toate, ca toate instituțiile să colaboreze pentru a apăra valorile noastre, precum democrație, statul de drept și libertățile fundamentale. Acestea reprezintă însuși fundamentul societății noastre și al proiectului european. Avem nevoie în acest sens de sisteme de justiție reziliente care reprezintă un cadru fiabil pentru întreprinderi și care să permită accesul cetățenilor și în vremuri de criză în orice clipă la justiție. Încrederea într-un sistem de justiție care funcționează și un alt nivel de protecție al consumatorilor va face ca va permite redresarea economică a Europei. Ce ne-am propus concret și ce am întreprins deja? E vorba de trei domenii în linii mari. În primul rând, statul de drept și drepturile fundamentale. În al doilea rând, digitalizarea și mai ales accesul la justiție. Și în al treilea rând, cooperarea în domeniul penal. Consolidarea statului de drept în Uniunea Europeană este o de o importanță deosebită pentru noi, în, pentru președinția germană și pe care trebuie să uh, și-o asume toate statele membre, mai ales având în vedere contextul dificil cu care ne confruntăm la ora actuală din cauza pandemiei corona. Sprijinim cât se poate declara abordarea Comisiei de a crea un mecanism preventiv referitor la statul de drept care să abordeze situația în toate statele membre. În ceea ce privește um, raportul referitor la, primul raport referitor la statul de drept, care va fi discutat în timpul președinției germane, este un, o discuție pe care aștept cu mare interes. Este important ca acesta să fie un subiect care nu divizează Europa. Trebuie să purtăm o discuție cât se poate de amplă cu toate instituțiile. Iată de ce Implicarea Parlamentului European în dezbaterea acestui prim raport este o completare importantă la discuțiile deja planificate de președinția germană. Aici, la dezbaterea acestei, acestui raport, Consiliul va aborda aspectele de natură generală. În octombrie vom aborda subiectele de natură, gen, de natură orizontală, după care în noiembrie ne vom concentra pe 5 state membre. Așa vom proceda și pe viitor. În calitate de miniștri de justiție, suntem chemați să ne aducem aportul la aceste discuții când e vorba de statul de drept. Voi face acest lucru punând în centrul dezbaterilor aspecte de natură juridică legate de statul de drept. Am intenția de a discuta aspecte din acest raport al Comisiei la întâlnirea Consiliului de um, Afaceri Interne din decembrie. Vom uh, Important este de asemenea aderarea Uniunii Europene la Convenția pentru Drepturile Omului. Ne vom aduce contribuție la această inițiativă și sperăm ca acest lucru să întâmple în toamnă. Pandemia corona afectează nu doar sănătatea și viața cetățenilor, ci pune la grea încercare și sistemele noastre democratice și liberale. În toate statele membre s-au impus restricții considerabile la adresa libertăților și drepturilor fundamentale. O discuție clară referitor la aceste restricții și la, la un control judiciar denotă o democrație vie și uh, puternică. Uh, Iată de ce acest subiect care mă interesează atât de mult a fost pus chiar de la bun început uh, pe ordinea de zi a, uh, a videoconferinței la care au participat ministrii de justiție pe 6 iulie, la care și tu, dragă Fernando, ai putut participa. Este un subiect important de care va trebui să ne ocupăm intens și pe viitor. Uh, voi face acest lucru cu partenerii din președinția rotativă, Portugalia și Slovenia Dorim să continuăm discuțiile, mai ales referitor la cum putem consolida reziliența la crize dincolo de actuala pandemie. Un al doilea domeniu important vizează digitalizarea și inteligența artificială. Ambele subiecte sunt deosebit de importante dincolo de președinția germană, sunt importante din punct de vedere juridic și uh, vor fi abordate de-a lungul întregii președinții germane dosarele uh, și inițiativele și proiectele individuale uh, care vor fi prezentate referitor la executarea planului de inițiativă pentru uh, Justiția Electronică Europeană. De asemenea, în acest scop am organizat la jumătatea lunii iulie o conferință la nivel înalt referitor la uh, Legislația în epoca digitală. De asemenea, dorim ca uh, în luna, la jumătatea lunii decembrie să organizăm o conferință virtuală referitor la justiția electronică în Europa. În acest sens, deja ne pregătim în vederea Consiliului din octombrie pentru a adopta uh, concluziile referitoare la digitalizarea justiției. Ne pregătim să adoptăm cât se poate de devreme Comunicarea, președ... Comunicarea Comisiei anunțată pentru decembrie 2020 referitor la o strategie comună pentru digitalizarea justiției. E nevoie de inițiative și e nevoie uh, să asigurăm un acces de plin la justiție și în vremuri de criză. Cred că ultimele luni ne-au arătat cât se poate declara acest lucru. Pandemia a um, scos în evidență de asemenea și umbrele digitalizării și proporția înspăimântătoare pe care a, au o ocupă dezinformarea și, discuț, și discursurile care încite la ură pe internet și îți mulțumesc, Juan Fernando, că ai scos în evidență acest lucru. Ele reprezintă un pericol pentru întreg sistemul nostru democratic, atât la nivelul statelor membre cât și la nivel european. Este evident că măsuri cu caracter voluntar ale furnizorilor uh, și ale operatorilor uh, de rețele de socializare nu sunt suficiente. E nevoie de un cadru de reglementare. Obiectivul nostru ar trebui să fie să găsim un echilibru între libertatea de expresie și asigurarea și apărarea integrității cetățenilor. Pentru a continua discuția la nivelul statelor membre, am, uh, am purtat un schimb de opinii care a mers dincolo de întâlnirea miniștrilor din uh, iulie pentru a vedea da, cum putem găsi măsurile cele mai eficace. Comisia a propus pentru cel al patrulea semestru o propunere pentru uh, servicii digitale. Și salut faptul că Parlamentul s-a implicat activ în acest proces uh, continuat de reformă și că dorește să-l sprijine, să-l completeze cu inițiative proprii. Cooperarea Uh, judiciar în domeniul penal, cel de-al treilea domeniu, și sper ca în curând să putem prezenta raportul final referitor la probele electronice. Poate chiar în timpul acestei întâlniri putem uh, intra în mai multe amănunte. Mă interesează în mod deosebit acest subiect, având în vedere că de îndată ce vom avea acest dosar, îmi cer scuze, vom începe trilogul pentru a încerca să facem cât se poate de mult progres, se poate în timpul președinției. Vom face tot ce ne stă în putință în calitate de președinție pentru a stimula acest proces pentru adoptarea rapidă, pentru finalizarea rapidă a dosarului, este de asemenea foarte important și în ce privește negocierile cu Statele Unite. Aștept cu mare interes colaborarea cu dumneavoastră. Obiectivul nostru ar trebui să fie ca în cele din urmă să avem un cadru normativ care să fie eficace pentru autoritățile de aplicare a legii și în același timp să apere drepturile cetățenilor și cetățenilor. Activitatea excelentă ale președințiilor anterioare în ceea ce privește uh, protejarea drepturilor, protejarea victimelor și drepturilor acestora, dorim să o continuăm și să o completăm cu inițiative importante, precum uh, strategia prezentată recent de Comisie pentru drepturile victimelor. Vom însoți la nivelul Consiliului această propunere și uh, vom completa această strategie cu inițiative proprii. Vrem uh, să încurajăm uh, schimbul între statele membre, mai ales în ceea ce privește sprijinul oferit victimelor uh, terorismului, mai ales punând accentul pe um, aspectul transfrontalier. În acest sens, raportul Parlamentului din 2018 referitor um, la recomandările și concluziile Comisiei Speciale um, TER oferă un, uh, o contribuție importantă S-a creat, la recomandarea acestei uh, comisii speciale, Centrul de Expertiză pentru Victimele Terorismului, uh, cu care vom uh, purta un schimb strâns de opinii. De asemenea, în septembrie vom organiza împreună cu Comisia Europeană o conferință la nivel înalt referitor la drepturile victimelor și m-aș bucura dacă dumneavoastră, domnule președinte Fernando, ați participa. Um, asistența juridică în domeniul penal a fost limitată considerabil în ultimele luni de măsurile pe care le-au luat statele membre pentru a uh, restrânge răspândirea virusului și au uh, avut numeroase consecințe, mai ales prin închiderea frontierelor, limitarea contactelor sau restrângerea și chiar uh, stoparea traficului aerian anumite mandate europene nu au mai putut fi executate pentru că funcționarii respectivi nu s-au mai putut deplasa la nivel transfrontalier sau pentru că procurorii responsabili trebuiau să stea acasă. Iată, Eurojust și rețea europeană judiciară au sprijinit în mod exemplar, au oferit un sprijin exemplar uh, punând la oaltă informație a fost o cooperare foarte bună, fiabilă, care poate fi o adevărată pildă pentru viitoarele, viitoarele provocări. A reșit foarte clar în ultimele luni faptul că în ce privește asistența juridică avem nevoie, trebuie să facem mai multe în ceea ce privește digitalizarea. Iată de ce vrem să profităm de această președinție pentru a analiza și mai mult posibilitățile pe care le oferă digitalizarea. Iată, de pildă, dezvoltarea ulterioară a Ecodex oferă un canal sigur de comunicare. De asemenea, vom uh, urmări de aproape discuțiile ulterioare la Consiliu referitor la ce învățăminte mai putem trage din această experiență a pandemiei corona. Vom uh, pune accentul în mod deosebit pe mandatul european. Um, este un instrument important uh, în spațiul nostru um, de cooperare și justiție. Avem nevoie de instrumente fiabile, pentru că în practică au apărut probleme concrete care uneori pun sub semnul întrebării aplicarea corectă a acestui instrument. Iată de ce propunem pentru finele lunii septembrie o, vir- o conferință virtuală cu experți. Ar trebui să ofere impulsă pentru, impulsuri pentru soluții viitoare și să ne ofere um, o rută pentru um, cum să procedăm pe viitor. M-aș bucura dacă ne-ați ține la curent referitor uh, la um, concluziile raportului la care lucrați uh, la ora actuală în raport. Bineînțeles, vom uh, urmări de aproape și activitatea pentru crearea procurorului european. Mă bucur că putem desemna procurorul la nivel european. Deja știm clar că Colegiul Procurorilor își va începe activitatea în timpul președinției germane și uh, poate începe dezbaterea referitor la regulamentul intern de procedură. Mă bucur că și în ce privește dotarea financiară a acestei instituții s-a reușit uh, să se ajungă la o soluție. Dorim uh, să organizăm uh, un eveniment în acest sens în noiembrie pentru sprijinul activității Procurului European. Data de 1 iulie nu a marcat doar începutul președinției germane, ci și un nou ciclu al președinției tripartite. Aștept cu mare interes colaborarea cu Francisca Fandunem din Portugalia și Liliana Kozlovici din Slovenia, două partenere puternice cu sprijinul cărora putem aborda mai în amănunt subiecte precum statul de drept și digitalizarea. Și aștept cu mare interes de asemenea dezbaterea cu dumneavoastră. Haideți să facem față cu curaj împreună acestei crize, pentru că dar, dacă procedăm solidar și coordonat, putem asigura o uh, soluție, o ieșire din această criză și un viitor de succes pentru Europa. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, stimat ministrul Lambrecht, pentru această pentru această intervenție referitoare la președinție, la prioritățile președinției. Vă mulțumesc de asemenea pentru invitația în calitate de președinție a Comisiei Libe de a participa la acea conferință la nivel înalt. Acum suntem gata să deschidem discuția cu o primă rundă a coordonatorilor, reprezentanții diferitelor grupuri politice din Parlament. Are cuvântul acum PPE-ul, doamna Mețola, vă rog. Dankeschön. Ähm, Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamnă ministru, pentru că ați fost alături de noi, chiar și de la distanță. E adevărat, în condițiile COVID, ehm, analizăm cu mare atenție instrumentele ce ne stau la dispoziție pentru a salvaguarda justiția în Europeană. Mm, am auzit multe despre programul dumneavoastră în lunile din urmă și m-aș concentra în special pe tema violenței domestice. Și aș vrea să vă întreb cum vede președinția germană a Consiliului o mai bună protecție fizică a victimelor, mai ales în condițiile prelungirii măsurilor de distanțare socială și de izolare. Cum pot interveni până la urmă forțele uh, de ordine? Am avut și vom avea curând uh, primul raport al Comisiei Europene în ce privește statul de drept. Uh, suntem foarte fermi în ce privește incorporarea statului de drept în cadrul financiar multianual într-o manieră care să nu penalizeze tocmai cetățenii care beneficiază de fonduri europene, ci să prejudiceze acele guverne care calcă în picioare valorile europene. Mesajul Consiliului în această privință, dincolo de asigurările dumneavoastră, nu uh, se aliniază la fermitatea pozițiilor noastre ca atare. Cum uh, aveți în vedere negocierile pe această temă și în ce fel uh, Consiliul va fi pregătit sau nu pentru negocieri cu Parlamentul European pe tema statului de drept. Și tot pe această temă. Consiliul se va alinia oare la un cadru clar de protecție a jurnaliștilor, în special cei care expun cazurile grave de corupție. Uh, opinia în Germania este extrem de importantă, mai ales în contextul uh, campaniilor de dezinformare. Uh, am fost alertați de o anchetă în Germania de vest în ce privește abuzul de copii. E o prioritate politică pentru grupul nostru. COVID-ul nu poate fi o pretext un pretext pentru ca copiii să fie abuzați, e o traumă mult prea mare. Ne puteți oferi uh, elemente mai clare în ce privește poziția Consiliului atunci când vine vorba de abuzul sexual al uh, copiilor, al minorilor. Așteptăm de asemenea o propunere de nou mandat pentru Europol înainte de finele anului. Uh, puteți oare pe modelul german federal să ne indicați în ce fel agenția poate beneficia de o restructurare? Mă gândesc în special la consolidarea finanțării uh, a agenției pentru a-i dezvolta inclusiv capacitățile antiteroriste. Mulțumesc! so much. Președintele, mulțumim. Roberta Mețola, în numele PP, a vorbit. Acum urmează coordonatorul uh, S și D. Doamna Zipel, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult uh, și mulțumesc foarte mult pentru prezentarea foarte detaliată. Doamna Lambrecht, e adevărat însă că va trebui să mă limitez la câteva puncte precise din lipsă de timp și deci mă voi concentra pe două elemente. În cursul lunilor din urmă am văzut în ce fel apelurile la violență și la ură s-au răspândit pe rețelele sociale, dar și în stradă, până la urmă, și vedem asta în diversele manifestări de stradă. Ce posibilități vedeți, doamnă, pentru ca să putem uh, consolida societatea civilă iar cetățenii să se poată exprima împotriva acestor minorități violente. Vedeți o necesitate de a acționa la nivelul statelor membre și la nivelul Eurojust, de ce nu, pentru a consolida poziția administrațiilor așa încât să meargă înainte într-un mod adecvat. O altă întrebare. Uh, Vorbim tot de manifestări, manifestații de stradă. Mm, ați susține crearea unor structuri ad hoc, bună oară, pentru ca în cazul în care poliția însăși are derapaje rasiste sau acționează cu prea multă violență să se poată lua măsuri împotriva uh, acesteia. Aș vrea să știu care e evoluția deosebit de uh, îngrijorătoare din anumite state membre și procedura articolului 7. În ce fel pandemia a fost utilizată pentru a limita drepturile cetățenilor, dar și ale mass media, mă gândesc în special la Ungaria. Colectivitățile teritoriale pierd din puterile lor pentru că așa vrea guvernul în Polonia um, se aduce atingere drepturilor grupurilor LGBTI, iar în Bulgaria e recurentă tema uh, corupției din parchetul general al acestei țări, care este incapabil să combată <laughs> corupția. poate prin Comisia de la Veneția am putea relansa aceste state pentru a vedea ce se întâmplă cu aplicarea articolului 7. Democrația, statul de drept trebuie de acum să figureze în rapoartele anuale și o întrebare directă în contextul unor astfel de evoluții deosebit de îngrijorătoare. Cum puteți dumneavoastră să vă asigurați că aceste uh, gesturi nu sunt utilizate într-un scop politicianist. Acum are cuvântul doamna Indveld. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim, doamnă președinte, pentru introducerea dumneavoastră detaliată. În numele grupului meu politic aș vrea să mulțumesc doamne ministru, dar și întregii președinții germane pentru angajamentul ferm pentru statul de drept și drepturile omului, pentru că e practic inima proiectului european și este elementul poate cel mai important pentru grupul Renew Europe. Există însă o discrepanță între cuvinte și fapte la Consiliu, auzim multe despre statul de drept, valori europene și așa mai departe, dar apoi cei 27 de miniștri sau șefi de state și guvern stau în jurul mesei având printre ei uh, cei uh, care încalcă cel mai rău toate aceste valori și stau liniștiți la prânz uh, și cer lui Victor Orban să-i dea seara sau piperul, în timp ce, în mod evident, el încalcă statul de drept, e împotriva uh, universitarilor și a mass mediei. Iată de ce m-aș alătura uh, colegei Sipel când și Consiliul uh, se va pune serios pe treabă cu lansarea articolului 7, când va lua în serios evoluțiile extrem de grave din anumite țări, acolo unde un articol 7 nu a fost încă demarat, dar există motive întemeiate, nu doar de preocupare, ci de a lansa acest articol. Și nu vorbesc doar despre autoritarianism, ci și despre corupție, unde știm că um, au fost cazuri în care uh, această corupție a cauzat um, moartea unor jurnaliști. Apoi, uh, ce se întâmplă cu măsurile de combatere a pandemiei de COVID? Um, drepturile și libertățile sunt sub presiune în acest context al pandemiei. Fiecare stat membru poate că are o strategie, dar Consiliul nu uh, se gândește să ia o inițiativă pentru a avea o strategie comună de ieșire din uh, pandemie, așa numită uh, strategie exit. Și încă o întrebare. Când va aborda și Consiliul tema pașapoartelor de aur? De fiecare dată când auzim de bani din criminalitate care sunt importați în Uniunea Europeană de guverne care uh, vor să facă niște bani. Uh, mi se pare o problemă gravă care trebuie abordată de Consiliu. Cred că președinția germană uh, va impune o condiționalitate severă a statului de drept în cadrul financiar multianual și, în fine, uh, avem o strategie europeană pentru securitate care se renoiește cam la 5 ani. Luăm multe măsuri pentru a combate criminalitatea și pentru a ameliora securitatea cetățenilor, dar nu avem oare nevoie și de o strategie echivalentă pentru drepturile fundamentale? Pentru a asigura drepturile cetățenilor pentru că dacă avem uh, puteri represive mai puternice, atunci poate că e necesar ca drepturile cetățenilor să fie la fel de strict uh, prezervate. Iată întrebările mele. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, Sofie, spune președintele. Acum trecem la grupul verzilor. Coordonatorul este doamna Reintke. Uh, să vedem dacă este conectată sau nu. Ba da, iată, e conectată. Mă auziți, domnule președinte? Da, vă auzim foarte bine. Vă rog. Bună dimineața tuturor! Mulțumim foarte mult pentru discursul dumneavoastră, în special în calitatea dumneavoastră de ministru al justiției. Ați vorbit mult despre statul de drept și cred că situația independenței justiției și a judecătorilor, procurorilor, dar și a avocaților în statele membre trebuie să fie o preocupare majoră mai ales dacă ne uităm la Polonia, vedem că, în mod evident, <laughs> problemele sunt mari și atunci v-aș întreba ce se întâmplă cu procedura articol 7. Cred că putem discuta despre valoarea statului de drept, dar în contextul CFM, ce veți face dumneavoastră ca președinție germană pentru a obține o condiționalitate în bugetul european atunci când un stat membru încalcă în mod evident statul de drept și special independența justiției. Mai ales din moment ce ține de competența dumneavoastră acest aspect un al doilea element, deși colegii mei uh, au spus deja asta, justiția poate avea câștig de cază doar atunci când drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor noștri, inclusiv ale minorităților, sunt asigurate. Poate că ați auzit deja de escaladarea situației um, cu activiștii LGBT în Polonia, 48 de protestatari pașnici uh, au fost aruncați în închisoare fără uh, a avea dreptul la un avocat, uh, adesea și fără să li se dea de mâncare. Deci sunt Uh, este, sunt evenimente grave și um, Uniunea Europeană a rămas tăcută la toate acestea. Iată de ce cred că trebuie să împingem un pic de la spate Comisia să facă ceva. Articol 7 sau nu, pot fi și alte uh, proceduri, pentru că uh, realmente situația grupurilor LGBT în Polonia este extrem de periclitată. Și aș vrea să vă rog pe dumneavoastră, în mod direct, ca președinție germană, ce veți face vis-a-vis -vis de statele membre care sunt pentru statul de drept, ca să fie ele mai vocale și să uh, protejeze minoritățile. Noi aici în Polonia, uh, grupurile LGBTI, așteptăm un semn clar, avem încredere în dumneavoastră că veți face ceva uh, pentru apărarea drepturilor fundamentale și a statului de drept în întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Rancă, spune președintele. Acum, domnul Nicolaus Fest, din partea grupului ID. Aveți cuvântul, domnule Fest. Sunteți oare conectat? Uh, domnul Fest e absent, ba nu? Nu vă auzim, domnule Fest. Hört man mich jetzt? Jetzt, jetzt. Wie hören Sie? Acum vă auzim. Lopez Aguilar, Sie... Bună ziua, domnule Lopez Aguilar, poate nu știți, dar de când cu Brexit noi suntem cel de-al patrulea grup, iată de ce luăm cuvântul de obicei înaintea verzilor. Vă rog să țineți cont de acest lucru din când în când. Doamnă Lambret, vă mulțumesc pentru acest discurs citit de pe teleprompter. Ne bucurăm uh, că ați pus, pe acce- ați pus accentul în, ordine în prioritățile dumneavoastră pe digitalizare și statul de drept. Statul de drept, mai ales uh, având în vedere situația din Germania, acesta nu mai este asigurat, mai ales când vedem atacurile repetate asupra partidului AFD. Iar când ne gândim la digitalizare, e clar că acesta a ieșuat în domeniul justiției și acum încercați să îl uh, promovați și la nivel european vreau să mă refer la cele spuse de colega mea, Sophie Intfeld. De ce președinția germană nu spune nimic referitor la asasinarea jurnalistei Galiția din Malta, de cazul asemănător din Slovacia, de altfel și în Bulgaria s-au organizat uh, proteste împotriva guvernului de acolo, care depășesc cu mult amplarea protestelor din Belarus. Însă, Uniunea Europeană s-a pronunțat referitor la Belarus, însă nu a spus nimic referitor la situația din Bulgaria și la încălcarea statului de drept de acolo. Acolo, statul de drept și corupția sunt subiecte la fel de importante precum în Malta, Slovacia sau Belarus. În plus, vorbiți în continuare tot timpul de discursuri care incită la ură. Aș vrea o definiție concretă a acestui tip de discurs și un răspuns dacă formularea folosită de uh, președinta partidului dumneavoastră, Saskia schimb covidioți uh, pentru a-i, crit- pentru a-i ataca pe cei care critică măsurile luate în uh, timpul pandemiei. Dacă nu, ar putea fi încadrat de asemenea la un cadrul discursului care încită la ură. Mulțumesc! Here from the ECR represent- Acum, din partea ECR, Asita Canco, pare că este conectată. Da, este. Vă rog. Bună dimineața. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Forța și slăbiciunile noastre au fost subliniate în lunile din urmă și în ciuda faptului că ne-am concentrat pe combaterea pandemiei de COVID, rămân și celelalte provocări, iar uh, modelul de business al criminalilor s-a adaptat la noua realitate. Ca atare și noi va trebui să ne adaptăm. Trebuie să domânim o reziliență sporită, o mai bună comunicare între statele membre. Întrebările mele specifice, doamnă ministru, ar fi deci următoarele. Ciberatacurile sunt o preocupare crescândă nu doar pentru statele membre, ci pentru toate agențiile UE și vulnerabilitatea uh, sistemelor noastre uh, duc la incapacitatea de a ne derula activitățile. Cum veți aborda tema cibercriminalității în lunile care vin? Mai mult decât atât, cum vor colabora agențiile cu instituțiile în această amenințare comună? Uh, problema care ar fi resursele, expertiza sau voința politică? Apoi, crește numărul de victime ale abuzurilor domestice din cauza uh, izolării și a carantinei. Acum trebuie să acționăm pentru a reflecta mai bine uh, noile circumstanțe. În trecut am vorbit mult despre dezinformare și conținut ilegal online. Credeți că Stratcom e de la SAE e în continuare uh, agenția abilitată să se ocupe de asta? Nu ar trebui Comisia Europeană să preia acest rol, punând la dispoziție toate resursele necesare uh, pentru a oferi credibilitatea necesară pe care, în mod evident, nu o are Stratcom până acum. Vă mulțumesc și aștept cu mare interes să conlucrăm în lunile care vin. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamnă Canco. Acum, doamna Cornelia Ernst, coordonatoare pentru GUE NGL. Aveți cuvântul. Doamna Ernst. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Mă bucur să vă revăd și pentru grupul nostru. Democrația, statul de drept și drepturile fundamentale sunt uh, de importanță cât se poate de centrală. Aș începe în următorul rând, avem deja nenumărate proceduri de încălcare a tratatelor, avem, uh, sunt nenumărate state membre care sunt vizate, multe domenii, nu vreau să scot în evidență unul la nume și există state care spun, ei bine, există o decizie a CEJ, ne vizează, dar nu o respectăm, ne e indiferent. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, constatăm că când e vorba de bani, toată lumea vrea să-și primească partea. După care, dintr-o dată, statul de drept nu mai e deloc relevant. E, de altfel, un lucru pe care l-am criticat și în rezoluția referitoare la CFM. Am spus că nu se poate ca pe de-o parte să se aloce bani și pe de altă parte statul de drept să nu joace niciun rol. Ne-a deranjat enorm faptul că acest subiect a fost diluat la Consiliu și aș vrea să știu ce veți face sau veți face ceva pentru a introduce o condiționalitate în CFM legată de respectarea statului de drept. Mi se pare deosebit de important, vă rog să vă pronunțați la acest subiect. În ceea ce privește societatea civilă, aș vrea să știu care e părerea dumneavoastră referitor de solicitarea Parlamentului legată de mișcarea Black Lives Matter, care uh, într-o rezoluție cere ca destinatarii unor activități de caracter rasist, uh, ca, îmi cer scuze, aceia care mm, sunt, să fac vinovați de activități cu caracter rasist, să nu primească niciun sprijin. În continuare, mm, uh, sprijinul victimelor violenței rasiste. Știm că există o strategie la nivel, care trebuie să existe la nivelul Uniunii, o strategie privind victimele, e un subiect despre care uh, vom continua să discutăm în Parlament. După părerea dumneavoastră, care sunt, uh, pas, care sunt pașii importanți, mai ales în ceea ce privește um, atacurile la adresa persoanelor în funcție de culoare, sex? Și Ultimul subiect, inteligența artificială, subiect uh, de amploare, geolocalizarea, de asemenea un subiect important. Credem că există mari șanse, dar și mari probleme în același timp. Ce părere aveți despre recunoașterea uh, facială? Ar trebui să existe o interdicție referitor la această recunoaștere? Uh, ce alte măsuri ar putea juca un rol uh, când vorbim de inteligență artificială și uh, un posibil cadru normativ pentru aceasta? Mulțumesc! Frau Ernst, so the... Mulțumim! Această runda a coordonatorilor s-a încheiat și acum Am să dau cuvântul din nou doamnei ministru a justiției. S-ar putea să existe și un al doilea tur de întrebări. Este clar că drepturile fundamentale sunt esențiale pentru Comisia noastră libe și e limpede că această pandemie de coronavirus uh, este un element esențial de acum care determină politica germană și europeană. Mulțumesc, domnule președinte. Pot uh, răspunde la mai multe întrebări la oaltă. Statul de drept este un subiect transversal foarte important și mai ales dumneavoastră în această comisie, dar și la întâlnirea cu ministrii de justiție e un subiect de care ne-am ocupat mereu și este important să îl abordăm mereu. Statul de drept, democrația, libertatea, drepturile fundamentale sunt um, fundamentale Uniunii Europene și este important ca acestea să fie apărate și vor fi puse pe ordinea de zi a tuturor ședințelor, a tuturor întâlnirilor. Pot să vă spun că președinția germană apără condiționalitatea referitoare la statul de drept. Știți însă că în ceea ce privește negocierile referitoare la CFM, acestea au fost negocieri dificile. Continuăm, ne aflăm în mijlocul acestor negocieri. Trebuie să înaintăm cu negocierile și pot să vă spun că în ce privește multe subiecte vrem să înaintăm, să facem pași mai departe, mai ales în ceea ce privește proiecte punctuale și cu siguranță înțelegeți că, în calitate de ministru al justiției, nu pot spune prea multe. Este important însă să vă spun că trebuie să facem o legătură cu statul de drept și în ceea ce privește alocările. Este o inițiativă pe care noi, guvernul german, președinția și ministrii de justiție o sprijinim în orice caz. Cu ce nu sunt însă de acord în ceea ce privește statul de drept și a fost deja abordat de domnul Fest este că ministrul de justiție um, abordează atacuri punctuale la adresa anumitor partide, nu voi încălca principiul separărilor pute- separării puterilor în state și nu voi uh, călca în picioare statul de drept. Vreau să abordez un subiect foarte important uh, care a fost abordat de multe colegi și colegi, și anume uh, violența domestică și violența împotriva copiilor. E un fenomen care, din păcate, s-a intensificat în timpul pandemiei corona. Nu e un fenomen nou. Uh, este important să-l discutăm și sunt recunoscătoare doamnei Johansen că a pus acest subiect uh, pe tapet. Obiectivul nostru în acest sens este ca Convenția de la Istanbul să fie semnată de statele membre pentru ca acest subiect să fie în continuare unul prioritar, să-i se acorde atenție. Abuzul, ab, ab, abuzurile împotriva copiilor este un subiect uh, care a fost discutat în Germania și nu doar în legătură cu pandemia COVID, sunt uh, fapte repugnante, este important să ca ele să fie aduse în discuție pentru ca în acest uh, caz făptașii să, să știe ce pedapsă îi așteaptă să se teamă, să știe că um, li se va um, răpi această imagine a unor cetățeni respectabili și că trebuie să oferim protecția celor copii victime ale abuzurilor. Poate știți că în Germania se discută la ora actuală un proiect de lege care vizează tocmai aceste măsuri uh, de natură penală. Acestea vor fi uh, făcute și mai stricte. Pe de altă parte, este important să discutăm și de măsurile de prevenție. Și acestea trebuie luate în calcul, sunt um, practic cele două ale aceleași uh, monede. Și nu trebuie pierdută din privire. S-a discutat și de Europol, trebuie să uh, fac trimitere aici la colegul Sehofer, iar în ceea ce privește incitarea la ură în, pe internet, Știți că sunt deosebit de implicată în ceea ce privește acest subiect. În Germania avem o lege referitoare la combaterea delictelor uh, legate de incitarea la ură și extremismul de dreapta. Sunt deosebit de interesată de subiect și mă bucur că um, va exista propunerea comisiei referitoare la serviciile digitale, actul privind serviciile digitale, pentru că avem nevoie de o soluție la nivel european. Cel mai bine putem combate acest fenomen la nivel european împreună și ne putem implica pe baza acelor proiecte legislative care deja au fost adoptate în Germania. Vedem cum acest, aceste delicte motivate de ură au un efect asupra democrației. La prima întâlnire informală a ministrilor de justiție am descris și de altfel am primit și mărturia unui primar, ne-a povestit din proprie experiență ce înseamnă să fii victima unui discurs care incită la ură. E vorba aici de amenințări cu moartea, uh, violență la adresa familiei și când uh, cetățenii se retrag, nu mai uh, doresc să-și asume răspunderea și în acest fel democrația are de suferit enorm. Iată de ce este important să combatem acest fenomen. Iar uh, conceptul covidioți nu reprezintă nici măcar o jignire. Între timp, însă, uh, o, un tribunal a stabilit acest lucru clar. În Germania nu e vorba de remarci uh, critice sau de aportarea unei distanțe, ci e vorba de uh, delicte grave, amenințări, uh, violență, Cred că acestea trebuie țintite. Aici cred că trebuie să facem progrese nu doar în Germania, ci și la nivelul Uniunii Europene. Iar în ceea ce privește relația cu Eurojust, un alt subiect care a fost abordat, cred că putem fi bucuroși de faptul că avem Eurojust. Dacă nu ar exista, atunci ar trebui inventat pentru a putea asigura cooperarea în domeniul judiciar. Trebuie să ne implicăm cu toții, să facem tot ce ne stă în putință pentru a exista toate condițiile necesare pentru ca activitatea extraordinară a acestui organism să poată continua. De asemenea, a fost în adus în discuție subiectul diferitelor proceduri de încălcare ale tratatelor, inițierea acestor proceduri. Uh, nu am, uh, nu cred că aici uh, vreun deputat al uh, Parlamentului poate să se pronunțe, este sacina comisiei să inițieze aceste proceduri. Între timp, statul de drept este de respectat și în statele membre. Iată de ce mă bucur că ni se va prezenta acest raport al Comisiei referitor la uh, statul de drept. Va fi un subiect de discuție nu doar la Consiliul de Afaceri Generale, ci și noi la Consiliul JAI ne vom ocupa de acest dosar. Cred că este, cred că va fi o sarcină permanentă pe care va trebui să o realizăm, mai ales uh, ținând cont de independența justiției, trebuie să ne aducem contribuția astfel încât statul de drept să statului de drept să îi se insufle realmente viața în Uniunea Europeană. Acum, în ceea ce privește acele vize de aur uh, pe de o parte e un subiect de politică internă, e vorba de Consiliul de Afaceri Interne aici, dar pot să vă spun că, bineînțeles, îl urmărim, trebuie să-l urmărim din diferite puncte de vedere, mai ales în ceea ce privește um, spălarea banilor. Este un subiect de care nu ne ocupăm noi uh, în principal, dar este unul pe care trebuie să-l abordăm cu toți pentru că spălarea banilor uh, în Uniunea Europeană trebuie urmărită îndeaproape, cu consecvență. Nu putem să uh, permitem nicio portiță de intrare pentru aceste activități. De asemenea, s-a dus în discuție subiectul probelor uh, electronice și posibilitatea de a nu face abuz din uh, motive politice de posibilitățile pe care le oferă această directivă. Mă alătur în calitate uh, de reprezentant politic, suntem un intermediar sincer și în acel fel, în, așa voi proceda și cu acest dosar și cred că am scos în evidență că se poate declar că mai ales pentru Germania este important ca, dincolo de un sistem penal eficient, punem accentul pe la negocieri pe protejarea și um, luarea în calcul a drepturilor cetățenilor. Este important să profităm, să folosim acest, uh, această posibilitate. Iată de ce avem nevoie de mecanisme puternice. Important este așadar să începem cât se poate de repede discuția referitor la acest dosar. Cred că am răspuns, sper să fi răspuns la toate întrebările. În ce privește inteligența artificială, o observație, doamnă Ernst, aveți absolută dreptate când spuneați că există și provocări mari, provocări în ceea ce privește folosirea inteligenței artificiale. Acest subiect a, a făcut deja obiectul unei conferințe de specialitate. Inteligența artificială cred că oferă um, șanse enorme, mai ales pentru domeniul justiției, dar trebuie să constat de asemenea că Important este ca cetățenii să știe că se aplică aceste procese, că le pot înțelege și că, de asemenea, că deciziile care vor fi luate în cadrul acestor proceduri au o validitate juridică. Cred că sunt cele trei principii, transparență, um, inteligibilitate și um, aplicarea ulterioară în practică sunt importante în ce privește recunoașterea facială la ora actuală. Nu cred că este necesar să se intervină. Există riscuri considerabile asociate cu această tehnologie și cred că am discutat deja clar și în Germania despre um, toate consecințele. Sper. Acum, în ce privește strategia privind protecția victimelor? Uh, purtăm un schimb intens de opinii în acest sens la o conferință de specialitate la ora actuală. Se va acorda atenție de asemenea compensării, cum procedăm cu victimele atacurilor teroriste. Bineînțeles, în legătură cu, acest, cu aceste subiecte, trebuie luate în calcul și victimele altor delicte. Trebu- acestea trebuie incluse și este important să spunem cât se poate de clar, să arătăm cât se poate clar că în Uniunea Europeană nu există loc pentru rasism, pentru discriminarea minorităților și că avem posibilitatea prin, de a scoate acest lucru în evidență prin protecția acordată um, victimelor și vom discuta cu comisarul de resort în acest sens. Vă mulțumesc pentru toate întrebările. Dumneavoastră vedeți că avem uh, numeroase subiecte pe ordinea de zi care poate au devenit și mai mult de actualitate din cauza pandemiei, dar care oricum deja erau de interes, digitalizarea, iar acum cu contextul pandemiei și mai mult, am văzut care sunt șansele pe care le oferă digitalizarea și de altfel am trăit chiar astăzi cum între timp putem proceda destul de flexibil. Nu trebuie să fim cu toții în aceeași sală pentru a discuta. Ne putem conecta de acasă sau din birou și cu toate acestea avem posibilitatea acestui dialog. Deci există șanse și cred că în acest spirit trebuie să continuăm uh, colaborarea viitoare. Vă mulțumesc pentru dezbatere și acum, pentru cea de-a doua rundă, dau cuvântul uh, colegului meu, secretarul de stat. Vă urez uh, discuții rodnice și după cum spuneam, sper să ne putem uh, întâlni și în persoană. Voi veni cu mare plăcere la o întâlnire ulterioară. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru uh, Lambrecht, pentru răspunsurile dumneavoastră la această primă rundă de discuții, discuții foarte interesante referitoare la prioritățile președinției germane în domeniul justiției. Continuăm cu dezbaterea. Ne așteaptă o a doua rundă de discuții. Cred că că Acum um, au cuvântul reprezentanții grupurilor uh, politice din nou. Începem cu reprezentantul grupului PP, domnul Lenners. Vă rog, aveți cuvântul. Yes, thank you, uh, uh thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele intervine. V-aș sugera ca pentru această a doua rundă să ne limităm la intervenții de un minut, fiindcă lista intervenanților e deschisă și uh, veți putea la cuvântul cel puțin un membru pe grup politic, dar uh, există marjă de mai mult, deci pentru a permite cât mai multe intervenții și răspunsuri din partea uh, secretarului de stat, vă rog să vă limitați la un minut. Am să vorbesc foarte, foarte repede. Întâi și întâi, în privința statului de drept, mulți membri au uh, punctat subiectul și salv și eu poziția puternică a președinției germane, dar uitându-mă la textul CFM, sunt îngrijorat, e vag textul și deschis la interpretări. Ceea ce s-ar putea face de către secretarul de stat ar fi să ni se explice de ce și care ar fi uh, interpretarea pe care o dă președinția germană textului, majoritatea calificată pentru ce anume, impunere de amenzi, ce anume, cum anume interpretați. În privința măsurilor voluntare pentru Uh, platformele de socializare, există nevoia limpede de a se aplica legea, uh, interpretare judiciară și polițienească. Locuiesc la frontieră și de aceea mă bucur foarte mult de cooperarea existentă. Există multe lucruri care trebuie în continuare îmbunătățite și dacă ați putea să elaborați puțin imaginea subiectului și uh, planurile pe care le aveți în privința unui parteneriat european în domeniul polițienesc și ce ne putea aștepta în acest context Apoi, un lucru care lipsește este cooperarea transfrontalieră în, în implicarea amenziilor administrative. În țările de jos, actualmente, prezentăm un instrument de asigurare a implementării pentru a eradica pornografia infantilă în mod eficient. Dacă asta nu funcționează în contextul transfrontalier, nu va mai funcționa deloc, mai ales când vine vorba despre abuzurile comise împotriva copiilor. Colega Roberta deja a făcut referire la acest lucru. N-ați spus nimic despre asta în programul președinției. Poate că ați putea să dezvoltați puțin subiectul și iertați-mă că poate mi-am depășit timpul alocat. Mulțumim, domnul Vitanov, pentru SND. Mulțumesc, domnule președinte. Poate că am să Reiter ceea ce spuneau și alți colegi, mă voi referi la statul de drept și în special la deficiențele din alte state, inclusiv din Bulgaria, fiindcă actualmente suntem martori ai unei mânii a cetățenilor împotriva corupției, a felului netransparent de a se cheltui banii contribuabilului european și cred că a crea un mecanism eficient în domeniul statului de drept, corelat CFM, ar putea reduce posibilitatea uh, de a se organiza asemenea proteste rușinoase împotriva brutalității polițienești negocierile din Consiliu uh, și să știe că există anumite, uh, stagnează fiindcă multe guverne uh, nu condamnă suficient asemenea măsuri, temându-se că fondurile europene alocate amicilor oligarhi s-ar epuiza. Deci cum ar putea să rezolve președinția germană acest impas? Uh, veți plasa subiectul pe agenda sau nu? BPE a deja punctat subiectul de altfel. Am dorit ca Parlamentul European să aibă o poziție egală Consiliul în acest sens, fiindcă se există o responsabilitate partajată în bugetar uh, cu Consiliul. Mulțumim, domnule Vitanov, spune președintele. Domnul Smeche, colegul nostru, am aflat ieri, a devenit pentru prima oară tătic, l-am felicitat. Astăzi mi s-a spus că și domnul Leonard a devenit tătic pentru prima dată. Doamna Infeld ne-a comunicat vestea, deci felicitări și dumneavoastră. Trecem mai departe. Din partea Renew, Moritz Kerner. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule stat, secretar de stat Lange, că sunteți um, aici pentru a răspunde la întrebările noastre. În ceea ce privește um, decizia CEZ referitoare la landul Hessen, um, aceasta are aplicabilitate și în activitatea parlamentară. Multe parlamente naționale au discutat, uh, des, multe parlamente regionale au discutat despre felul în care ar putea să existe o contradicție cu activitatea parlamentară. Uh, cum evaluează um, președinția această decizie CEJ și ce măsuri va lua președinția pentru a clarifica această decizie, mai ales având în vedere um, anumite considerente referitoare uh, la uh, dreptul constituțional. În continuare, Statele Unite și um, scutul de confidențialitate, acesta a fost declarat uh, ca fiind uh, incompatibil cu um, legislația europeană, mai ales având în vedere activitatea de supraveghere a Statelor Unite, trebuie să se ducă la, să se realizeze o clarificare cu Statele Unite. Pentru că un posibil viitor acord ar putea fi anulat de Curtea Europeană de Justiție. Ce face președinția Consiliului pentru a ajunge la un acord care să poată fi într-adevăr durabil pe viitor. Și, în ultimul rând, um, ministra a scos în evidență activitatea extraordinară a Eurojust, au lăudată și vreau să întreb președinția dacă face eforturi deosebite pentru a consolida acum în buget și bugetul Eurojust, pentru că mă îngrijorează în mod deosebit, cred că nu are un buget suficient. Domnule Körner. It'll be Mr. Madison, if I'm not mistaken. Să domnul Madison, dacă nu mă Așa e, domnule președinte. Mulțumim foarte mult și doamnei ministru a justiției. Multe s-au spus despre statul de drept. Am o întrebare scurtă. Mă voi încadra într-un minut. Ce considerați, cum apreciați rezultatele alegerilor din uh, Polonia și din Ungaria, fiindcă mulți dintre cei prezenți avem îngrijorări, cum că în acele state există motive. Există probleme la nivelul statului de drept care ar putea să le priveze de anumite finanțări prin CFM. Ce se întâmplă cu voința poporului din aceste două state? Fiindcă în urmă cu 10 ani am văzut că partidele majoritare din acele două state beneficiază de un sprijin popular semnificativ. Dacă e vorba de statul de drept și de democrație, până la urmă, democrația implică și alegeri corecte și nimeni n-a punctat faptul că în uh, Polonia și în Ungaria alegerile n-ar fi fost democratice. Le-am recunoscut ca fiind alegeri democratice, poporul a vorbit și am, vă, am văzut că acele partide beneficiază de sprijin. Ce se întâmplă, deci, cu acei oameni care își sprijină politicile conservatoare din țările cărora le aparțin? Oare n-ar trebui să acceptăm acele alegeri, rezultatele lor, sau am face doar în anumite stări, țări, dacă ne convine acest lucru, dacă ne convin rezultatele, nouă majorității statelor uh, europene sau Comisiei Europene. Ce părere aveți, uh, doamna ministru al Justiției? Mulțumim. Verzi eu acum cuvântul. Diana Lipa. Sunteți conectată, stimată doamnă? Aveți cuvântul. Gracias, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua, doamnă ministru, vă mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi. Având în vedere pandemia COVID-19, sistemele penitenciare în statele membre au fost afectate în mod deosebit și au ieșit în evidență multe din uh, lacunele acestora. Deși sistemele penitenciare țin de competența statelor membre, Uniunea Europeană uh, are de jucat aici un rol deosebit de important când vine vorba de protecția sănătății și drepturilor deținuților. Comisarul de Justiție, domnul Reinders, deja și-a exprimat îngrijorarea referitoare la situația din uh, centrele de detenție și și-a exprimat dorința de a lucra referitor la o directivă în acest sens. Care sunt prioritățile președinției germane privind domeniul penitenciar? Va sprijini președinția germană o directivă europeană referitoare la standarde minime în penitenciare și, în ultimul rând, în ceea ce privește mișcarea Black Lives Matter, ne spuneați că avem nevoie de o legislație mai bună pentru a asigura tratamentul echitabil. Veți pune pe masă o directivă împotriva discriminării și veți debloca negocierile? Mulțumesc! Por ESR, el señor Bushadin. Din partea ECR, domnul Muxadei, aveți cuvântul. Notadas muchas cosas per... Mulțumesc, domnule președinte. Îmi notase multe întrebări, dar mă voi concentra asupra uneia dintre acestea. În uh, partidul meu urmărim uh, unica tradiție europeană, apărăm uh, demnitatea ființei umane de la concepție până la moartea naturală acestea. Și diferitele partide au nuanțat în funcție de gen, origine și așa mai departe. Ieri, doi deputați din partidul meu, Rosie Remer, femeie și Ignacio Maria Mulatru, au fost urmăriți și agresați de uh, zeci de persoane de de extremă stângă și au fost nevoiți eh, să se refugieze într-un hotel și să ceară sprijin eh, polițienesc eh, în timpul unei vizite pe care o realizaseră într-un cartier degradat multicultural din uh, Barcelona. În timp ce la televiziune se vorbește doar de violența de extremă dreapta. Asta înseamnă că toți deputații Vox, afiliații, simpatizanții acestui partid, care sunt victime ale agresiunilor din partea extremei uh, stângi, nu, nu beneficiază de sprijinul Constituției. În țara mea știu, pentru că în uh, țara mea președinta Consiliului Deputaților a sprijinit doi deputați care au fost agresați. Uh, cerem ca Comisia să includă în programul său lupta împotriva violenței și extremismului, indiferent de poziția ideologică a um, agresorului și a victimei. Mulțumesc! Tenga por că Mulțumesc, domnule Bușadel. Țineți cont, vă, vă rog, puteți să liniștit, e un criteriu important al Comisiei Libe și al membrilor acestei comisii care resping orice act de violență la adresa unui reprezentant al uh, suveranității populare sau uh, la adresa unui cetățean, uh, orice act de violență este condamnabil și, uh, de, și inacceptabil. Are cum cuvântul în numele GUE. Doamna Daly, vă rog. President, I... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori clarificări cu privire la declarația inițială a ministrei în privința arti- inteligenței artificiale. Recunoașterea facială în timp real nu este o discuție abstractă, este de pe acum o realitate, nu am văzut asta în ultimele săptămâni. Spania s-a aprobat utilizarea sa în uh, sale de concerte, în stadioane, pentru a detecta oamenii care au împotriva lor anumite acuzații infracționale, anumite lanțuri de supermarketuri au încheiat un acord cu o companie tech israeliană pentru a beneficia de sisteme uh, de recunoaștere facială în 40 de magazine ale lor pentru a detecta asemenea persoane și în acest sens ar trebui să existe un moratoriu imediat în privința vânzării, transferului acestui tip de mm, tehnologii sofisticate. Mă întreb dacă președinția uh, germană sprijină această poziție în privința moratoriului, fiindcă măsurile voluntare nu sunt suficiente și e nevoie de mai multe regulamente. spune să Comisia consideră că poate e nevoie de o altă abordare în privința unui asemenea moratoriu, cum anume va uh, compensa președinția germană această diferență de poziții între instituții. Există o contradicție în domeniul statului de drept, fiindcă vorbim despre ea pentru europeni, dar în privința tratamentului migranților și a încălcării flagrante a dreptului internațional în multe state europene, nu se ia nicio măsură în acest sens, iar uh, acest lucru indică un uh, rasism uh, profund instituționalizat. Mulțumim, doamna Daly. Ne rămâne foarte puțin timp și încercăm să maximizăm uh, timpul rămas pentru a uh, putea dezbate cât mai mult cu președinția germană. V-aș uh, ruga însă dacă adăugăm pe câte puțină de zi să limităm uh, la maximum intervențiile, chiar la un minut, să ne rămâne de discutat o serie întreagă de ne rămân multe uh, subiecte importante, inclusiv cazul Schrems, dezbaterea pe cazul Schrems, transferul de date UE către Statele Unite, etc. V-aș ruga deci să ne limităm la un minut. Gracias a la Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, spune domnul Sarsaleho, să-i mulțumesc uh, Ministerii de Justiție și Secretarului de Stat. Am scos în evidență, în primul rând, faptul că un program atât de ambițios presupune dorința de cooperare, colaborarea cu acest Parlament pentru a face progrese. Mi se par uh, binevenite observațiile făcute referitor la caracterul prioritar în ceea ce privește sprijinul acordat victimelor terorismului și aș dori să mă să insist asupra unei idei și anume protecția spațiului de securitate, libertate și justiție și um, agresiunile la adresa acestuia. Vedem, um, asistăm din păcate la o fragmentare a acestui spațiu. Aș vrea să știu dacă se pot uh, da observații mai concrete referitor la inițiativele pe care le poate lua președinția germană pentru a întări încrederea reciprocă și cooperarea judiciară care la ora actuală înregistrează o evoluție descendentă. Doamnă Chinici, sunteți conectată. Doamnă Chinici, dacă doriți, puteți lua cuvântul un minut. Sunteți conectată sau nu? Onorevole Chinici. Doamnă Chinici. Trebuie să apăsați pe butonul speak. Onorevole Chinici, nu la vedeam, nu la sentiam. Domnule Chinici, nu vă vedem, nu vă auzim. Bună ziua, domnule președinte. Da, mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc doamnei ministru și secretarului de stat care e acum alături de noi pentru prezentarea lor și pentru prezența lor la comisia noastră. Subiectele abordate au fost uh, numeroase, dar am să mă limitez la două întrebări rapid. În ceea ce privește combaterea abuzurilor sexuale online la adresa minorilor, care am văzut, din păcate, cum au uh, sporit în ultimele luni, aș vrea să îl întreb pe uh, domnul secretar de stat și pe doamna ministru dacă, dincolo de inițiativele de care vorbea doamna ministru, se poate lua în calcul crearea unui centru european pentru combaterea acestor delicte, bazându-ne pe exemplul altor centre create, precum cel împotriva terorismului. Dacă așadar acest uh, dacă se poate lua în calcul așadar crearea unui asemenea centru, poate cu sprijinul Europol. Un alt subiect important abordat a fost acela al cooperării în domeniul penal, atât la nivelul uh, poliției cât și la nivelul uh, judiciar. S-a vorbit de activitatea Europol, Eurojust, dar știm că în curând se va crea biroul procurorului european și cred că este important să sprijinim crearea biroul procurorului european cu resurse financiare corespunzătoare. Știm că, din păcate, în ceea ce privește delictele financiare la adresa intereselor financiare ale Uniunii, sunt implicate tot mai des grupări criminale care, uh, se, uh, care circulă la nivel transfrontalier. Aș vrea să știu care sunt gândurile, doamne ministru, în acest sens, ce inițiative dorește să adopte pentru a sprijini biroul procurorului european și dacă, de pildă, se poate lua în calcul, după cum s-a anunțat deja de comisie în trecut, pentru a extinde competențele procurorului european în ce privește combaterea, pentru a include combaterea uh, terorismului transfrontalier și uh, grupările criminale transfrontaliere. Insist, do- un minut doar. Domnule Tudorache, vă rog, vreți să luați cuvântul? Nu? Doamna Vautmans? Bun. Doamna Vautmans, vă rog. My colleague will... Voi începe eu după aceea. Îmi voi da cuvântul colegului meu, fiindcă va trebui să vă părăsesc. Mai devreme, mulțumim și deci, mulțumesc foarte mult pentru întrebările deja adresate. Vreau să continui mm, ideea doamnei Chinici. Vreau să mă refer la abuzurile sexuale comise împotriva copiilor prin internet. Au crescut foarte mult numărul de cazuri în ultimele săptămâni, luni. Aproape 17 milioane de semnalări în 2019, care au inclus aproape, și tineți-vă bine, 70 de milioane de uh, imagini și de videoclipuri, dintre care mai bine de 3 milioane vizează cazuri din UE. În ceea ce mă privește, lupta împotriva abuzurilor comise împotriva copiilor prin internet de tip sexual reprezintă o reală prioritate. Uh, Vreau ca președinția germană să transforme acest, această luptă într-o adevărată prioritate. Am mai multe întrebări. Președinția germană dorește să promoveze o legislație care să asigure faptul că companiile private, um, serviciile online de tip Facebook sunt trase la răspundere, așa cum se cuvine, detectând uh, detectarea uh, de abuzuri sexuale împotriva copiilor prin internet. Doi, doriți să creați un centru uh, Uh, european pentru a detecta și a preveni uh, abuzurile împotriva copiilor, așa cum a cerut și Parlamentul. Din partea verzilor, acum, uh, domnul Braier, dacă este conectat, sunteți alături de noi, domnule Braier? Da, sunt. Mulțumesc, domnule președinte, și bună dimineața, domnule ministru. Mai În introducerea dumneavoastră ați amintit combaterea terorismului și ați atras atenția cât de important este să um, țineți cont să găsiți un echilibru între libertatea de expresie și um, respectarea dispozițiilor uh, dreptului penal. Ați uh, luat o poziție de asemenea referitoare la regulamentul referitor la combaterea terorismului. Ați cerut o îmbunătățire pentru a evita cenzura prin filtrele la upload pe internet, pentru că acestea să nu poată fi folosite după bunul plac al statelor membre pe viitor. Ehm, reprezentanții presei sunt îngrijorați și Parlamentul de asemenea. Există o decizie judecătorească recentă din Franța referitor la un subiect asemănător. Cu toate acestea, la negocieri până acum nu am uh, constatat nici o schimbare, uh, nici din partea președinției germane, nici din partea comisiei referitor la ce înseamnă um, referitor la aceste filtre la upload și referitor la eliminarea datelor uh, în traficul transfrontalier. Ne puteți spune mai multe, mai ales având în vedere libertatea presei, libertatea de expresie, ne puteți spune că vă veți implica pentru a găsi o bună soluție la acest dosar? Mulțumesc, dragă Patrick. May have two short minutes. Ne mai rămân două minute pentru alți doi membri, dar vă rog să vă limitați cu adevărat la un minut. Uh, um, doamna Rasa Vancvicină, dacă este aici. Este oare conectată? Doamna Iecnemicene. Dacă da, vă rugăm să apăsați butonul și să fiți concisă. Mă auziți? Bună ziua, sunt aici. Ne amintim de, în contextul dat de crimele politice, mai ales cele comise pe teritoriul european. Otrăviri în uh, Regatul Unit, în Bulgaria, nu sunt simple gesturi criminale, sunt, sunt acțiuni teroriste pe care le execută uh, ofițeri uh, de, ai poliției secrete ruse. Acest sistem al nostru e abuzat, se oferă vize Schengen, se oferă facilitări care trebuie să fie sistate. Trebuie o anchetă foarte uh, clară împotriva uh, cazurilor date, un sistem biometric funcțional Nord Stream 2 trebuie de asemenea asistat, fiindcă duce bani care alimentează regimuri criminale și care acționează practic împotriva Uniunii Europene. Domnul Tudorache, dacă mai aveți venit uh, de a interveni, mulțumesc, voi fi concis în privința jurnalismului de anchetă. Știm că e calea cea mai uh, bună de a alerta împotriva fraudei și corupției Discutăm despre instrumentele de a lupta împotriva corupției prin bani europeni și salut progresele făcute pentru a asigura o finanțare corectă a pachetului european. Colegiul este de pe acum uh, complet. Salutăm acest lucru însă. În privința programului de a sprijini anchetele de această natură, prin resurse suficiente, dar și cum spuneau uh, uh, antevorbitorii mei, uh, un sprijin pentru, pentru legislația anti-slap sunt necesare. Mulțumim foarte mult, domnule secretar de stat, domnule Lange. Aveți cuvântul, din păcate trebuie să alocăm un timp limitat răspunsurilor, dar aveți cuvântul. Colegii, nu colegi. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimate colege și colegi. Vreau să le urez toate cele bune înainte de toate celor doi uh, proaspeți tați uh, de aici, de la Berlin, și după care voi răspunde la întrebările adresate doamnei ministru. Și de această dată și în această rundă, subiecte precum statul de drept, condiționalitatea aferent acestuia și uh, cadrul financiar multianual sunt subiecte care traversează întrebările uh, Știți că în cadrul negocierilor șefilor de stat și de guvern la summitul extraordinar din iulie, negocierile au fost deosebite de grele și de complicate, dar vreau să vă asigur că lucrăm uh, la includerea unei condiționalități puternice, lucrăm în acest sens uh, și vom face tot ce ne stă în putință pentru a se ajunge, pentru ca să se ajungă la aceasta mai ales având în vedere sprijinul Parlamentului European, pentru că vrem să negociem pe picior de egalitate cu Parlamentul. Parteneriatul în domeniul uh, polițienesc, întrebările în acest sens trebuie direcționate către ministrul nostru de interne, domnul Seehofer, pentru că se încadrează în mandatul acestuia. Întrebarea referitoare la decizia ce și regulamentul uh, fundamental privind protecția datelor e vorba de un caz excepțional. E vorba de Comisia PETI a landului Hessen și Parlamentul Regional de acolo. Am luat notă de decizia CEJ și la ora actuală o analizăm. În ce privește scutul de confidențialitate cu Statele Unite, e vorba de decizia CEJ în cazul Screms 2. E vorba de transferul datelor în uh, domeniul întreprinderilor. Acesta uh, s-a declarat lipsa de validitate acestuia. Verificăm la ora actuală dacă este un etalon practic pentru toate celelalte domenii. Deocamdată nu am finalizat acest proces de evaluare. În ceea ce privește Eurojust, vreau să vă asigur că președinția germană acordă importanță deosebită unei dotări financiare adecvate a uh, Eurojust și mă amintesc chiar înainte de președinția noastră am, uh, am promovat interesele acestei instituții, mai ales în fața colegilor și colegilor dumneavoastră, avem uh, Eurojust uh, și biroul uh, procurorului european. Noi avem un interes ca ambele instituții să beneficieze de dotarea financiară adecvată și vom lucra în acest sens. Întrebarea um, colegului referitor la rezultatul alegerilor naționale în Polonia și Ungaria, pot să vă spun că, bineînțeles, sprijinim uh, și respectăm rezultatul unor alegeri liber, secrete și, libere, secrete și democratice. Pe de altă parte, Uniunea Europeană e o comunitate a valorilor și ne aflăm cu toții aici pentru a apăra aceste valori ale libertății, democrației, statului de drept, pentru a ține standardul lor cât se poate de sus și pentru a le respecta în legislația noastră națională. Iar acest lucru poate genera uneori tensiuni, lucru pe care îl trăim la ora actuală, în calitatea de președinție a Consiliului. Noi avem obligația de a respecta euro- valorile europene și tocmai acestea, acestea sunt valorile pe care le vom um, respecta cu strictețe și pe viitor. A fost o întrebare după aceea referitor la situația în uh, penitenciare. Pot să vă spun că această situație dificilă a deținuților în cadrul pandemiei, în timpul pandemiei corona, uh, a fost discutată în cadrul mandatului european de arestare și pot să vă spun că în calitate de președinție a Consiliului am planificat un eveniment în acest sens. Este un subiect important acesta va fi abordat în orice caz și uh, va beneficia de atenția corespunzătoare, nu va dispărea de pe orizontul nostru. În ceea ce privește subiectul Black Lives Matter pe care l-ați abordat, știți că aici uh, procesul legislativ la nivel european uh, Ehm, depinde de principiul unanimității, iată de ce este blocat deja de câțiva ani, noi suntem gata să folosim posibilitățile pe care le avem la dispoziție pentru a reimprima un nou impuls a acestui uh, proces. Întrebarea referitoare la violență, la violența uh, de extremă dreaptă se urmărește, să anchetează doar violența de extremă dreapta sau nu și violența de extremă stânga. Știți că condamnăm orice formă de violență pot să vă spun acest lucru, nu doar în numele guvernului german, ci cred că în numele întregului Consiliu și de altfel uh, vă atrag atenția asupra faptului că legislația în domeniul penal condamnă orice formă de violență, indiferent de unde provine, care este motivația acesteia, o anchetează, o urmărește în consecință și tocmai acesta este principiul pe care dorim să-l respectăm în continuare. Întrebarea referitoare la drepturile fundamentale și inteligența artificială este un subiect care cred că ne preocupă pe noi toți. Pot să vă spun acest lucru în calitate de deputat. Uh, e vorba de principii etice, de justificări etice. Iată de ce um, toate aceste aspecte vor juca un rol important în discuțiile noastre. La Consiliul din octombrie vom propune concluzii în acest sens ale Consiliului. Mi-ați adresat o întrebare de asemenea care se referă la siguranță, la securitate și libertate. Uh, E clar, nu intră în domeniul de competențe ale um, ministrului nostru, ale Ministerului nostru de Justiție, ci în cadrul Ministerului de Interne. Bineînțeles, vreau să spun că în cadrul cooperării judiciare trebuie înainte de toate să vegem că instrumentele care există deja, pe care le-am creat deja, să funcționeze uh, și Având în vedere că am răspuns mai devreme referitor la Eurojust, iată, un asemenea instrument. Iată de ce vrem ca aceste instrumente existente să fie finanțate de asemenea adecvat și facem efortul în acest sens pentru că avem convingerea că trebuie să evităm uh, inițiative la nivel național și trebuie să procedăm la nivel european. În continuare, abuzurile fac uh, obiectul și uh, discuțiilor și dezbaterilor care se poartă în Germania. În calitate de guvern german, uh, am luat um, uh, măsuri mai stricte la nivel penal. noi discutăm uh, inițiativele propuse de comisie în acest sens și în ce privește platformele, vreau să vă spun că în Germania avem o obligație de notificare, am introdus uh, această obligație în, de notificare în Germania și cu siguranță va face obiectul discuțiilor referitoare la actul privind serviciile digitale. Biroul Procurorului European și interacțiunea cu Eurojust, uh, după părerea noastră, Biroul Procurorului European este finanțat uh, adecvat, vom face tot ce ne stă în putință ca așa să stea lucrurile. Uh, nu credem că neapărat acum ar trebui să discutăm de competențe ulterioare pentru EPPO, ci mai întâi, înainte de toate, ar trebui ca EPPO să-și demareze activitatea. În acest sens am uh, făcut eforturi considerabile și uitați mi voi să vă spun cât de greu a fost uh, să punem pe picioare, să urnim uh, biroul Procurorului European și ne bucurăm că la sfârșitul anului își poate începe activitatea și sperăm ca acesta să-și dovedească utilitatea, pentru că nu putem crea instrumente noi la nesfârșit fără a vedea ce fac, dacă într-adevăr își folosesc competențele în beneficiul Uniunii Europene. Vrem așadar ca înainte de toate EPP-ul să-și înceapă activitatea, să își dovedească utilitatea în acest sens ne implicăm de plin. Am mai existat o întrebare referitoare la actul privind combaterea terorismului în mediul digital. Aici, din nou, vă îndrum uh, către colegul Sehofer care se ocupă de domeniul de interne. Întrebarea referitoare la cazul tragic al domnului Navalny, care la ora actuală se află în Berlin. Pot să vă spun doar că ieri doamna uh, cancelar german a dat o declarație în numele Germaniei, în numele guvernului, cerând uh, explicații din partea guvernului rus. Așteptăm acest răspuns uh, noi, uh, guvernul german, dar cred că numai, nu numai noi, ci întreaga lume. Cred că la acest capitol deja s-au cam spus toate pentru moment și sperăm uh, să primim uh, lămuriri din partea Rusiei. Ultimul subiect cred că a fost jurnalismul de anchetă, jurnalismul investigativ. Ne-am luat, uh, am, ne-am asumat inițiativa de a aborda acest subiect în cadrul directivei referitoare la avertizorii de conștiință. Cred că am răspuns la toate întrebările, cred că le-am abordat pe toate și sper să fi răspuns corespunzător la toate. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Lange, secretar de stat pentru justiție al guvernului uh, german. Păstrăm legătura, rămânem în contact permanent. și vom urmări îndeaproape activitatea președinției germane în domeniul justiției. Vă urez mult succes! Am încheiat cu acest punct important de pe ordinea de zi, așa că vă urez la revedere. Sper să ne reauzim uh, cât de curând. Trecem la următorul punct. I said. Trecem la următorul punct pe care l-am anunțat și care este discuția deosebit de importantă în ceea ce privește întrebarea, întrebările scrise în ceea ce privește aplicația de recunoaștere facială Clearview. Acest punct a fost plasat pe ordinea de zi, în conformitate cu regulamentul nostru de procedură, nu s-a oferit uh, un răspuns la două întrebări scrise în răstimpul indicat. Ca atare, subiectul va fi discutat astăzi uh, live în Comisia Libe. Aș da întâi și întâi uh, cuvântul reprezentantului Comisiei, doamna Susana Johnson, din partea DG Home. Noi va fi prima noastră vorbitoare, după care vom uh, da cuvântul unuia dintre autorii întrebărilor scrise care au rămas fără răspuns. Domnule Cașanțan, aveți cuvântul. Vă rugăm să fiți concisă. Bună dimineața, domnule președinte, stimați membrii ai Parlamentului European. Președintele, uh, vă rugăm să dați volumul mai tare ca să vă auzim mai bine. Mă auziți? Da, vă auzim mai bine, spune președintele. Vă mulțumesc pentru că ați plasat subiectul pe ordinea de zi. Am transmis în 17 iulie răspunsuri la ambele întrebări pe care, la care ați făcut referire. Răspunsurile au fost transmise către Parlamentul European. Uh, în intervenția mea aș dori doar să reiterez răspunsurile pe care le-am transmis deja la ambele întrebări. Comisia nu știe să fie folosită aplicația ClearView de autoritățile polițienești din UE și uh, de vreo procesare a aplicației a cetățenilor europeni. Um, organismul de supraveghere a datelor europene este un organism independent. Comisia nu poate răspunde de aceasta, toate procesele datelor din Europa trebuie să fie făcute în conformitate cu datele de procesare datelor din Europa, care protejează drepturile fundamentale, dreptul la intimitate și la protejarea datelor caracter personal. Mm, RGPD, Poliția Directiva polițienescă 2016-368 în privința procesării datelor caracter personal de către autoritățile de uh, implementare a legii, transfer date personale de către autoritățile polițienești europene către recipienții din state terțe trebuie în plus față de alte dispoziții ale directivei uh, polițienești să se alinieze cu cerințele specifice ale capitolului 5, care limitează aceste transferuri la cazuri specifice și individuale uh, și care, sunt, uh, care dispun de garanții specifice. În privința protejării personale în contextul uh, acordului UE-SUA de cooperare între autoritățile polițienești, acestea trebuie să respecte dispozițiile acordului umbrelă UE-SUA. Aceste tipuri de protecție uh, includ transferul de informații transfrontalier. Uh, Legislația um, de împărțire datelor cade sub competența organismelor naționale și a curților naționale de protecție datelor și ca atare acestea au rolul de a uh, evalua uh, aceste procese și uh, caracterul licit al acestora în privința uh, imaginilor uh, incluse într-un sistem de clasificare care implică un risc ridicat către drepturile uh, indivizilor, acestea trebuie să consulte uh, autoritățile naționale de protecție a datelor. Comisia a punctat și riscurile specifice în privința drepturilor fundamentale cu privire la utilizarea tehnologiilor biometrice pentru identificarea persoanelor în spațiile publice, mai ales aplicațiile de recunoaștere facială din secțiunea D.F al a cartea Albe privind inteligența artificială. În plus, vreau să adaug câteva aspecte care figurează și în răspunsul transmis la întrebarea 507 uh, 2020 Așa cum am menționat, orice procesare a datelor cu caracter personal trebuie să aibă loc în conformitate cu legislația de resort a Uniunii Europene, care protejează datele fundamentale și datele cu caracter personal. Din directivă uh, reiese faptul că procesarea unor anumite categorii de date personale, care includ date biometrice, procesate cu scopul de a identifica de către unii clear a anumitor indivizi, um, e legală dacă se respectă în condiții, dacă este neces- sunt necesare pentru a se efectua anumite sarcini pe care le efectuează autorități competente în scopul uh, indicat de directivă și B, dacă este autorizat uh, de UE sau de statul membru și care oferă garanții și condiții specifice pentru procesările de date de această natură. Orice activitate a autorităților polițienești care folosesc sisteme de recunoaștere facială trebuie să întrunească aceste exigențe punctate mai sus. Comisia, în Cartea Albă, a, a anunțat uh, lansarea unor uh, dezbateri vaste la nivel european cu privire la tehnologia de identificare facială, uh, care va avea loc tocmai în anul 2020. Uh, rezultatele unor asemenea consultări vor fi luate în calcul, așa cum se cuvine, în legislația, in, inițiativele legislative viitoare. Procesarea datelor cu personal și cooperarea internațională în domeniul datelor trebuie să se conformeze cu directiva uh, în materie polițienească și cu legislația specifică aplicabilă aplicabilă diferitelor tipuri de cooperare specifică în chestiune. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim pentru prezentare și uh, că ați fost concisă. Vom uh, asculta câteva întrebări din partea membrilor, însă întâi v-aș sugera să dăm cuvântul cel puțin unui reprezentant al întrebărilor scrise care au rămas fără răspuns. Nu văd uh, reprezentantul primei întrebări scrise, domnul Culoglu. Poate că e conectat, poate nu, nu știu dacă nu este alături de noi sau puteți să ne confirmați că sunteți alături de noi, în clubul. Însă, uh, reprezentanta cele două întrebări este, este aici. Îți cuvântul. I'm, not even... Mulțumesc, domnule președinte. Nici nu sunt uh, sigură ce discuție avem noi aici. Îmi pare rău pentru săraca funcționară de la Comisia Europeană care eh, citea eh, textul de lege pe care l-am fi putut googăli și singur când noi am transmis o întrebare politică Comisiei Europene. Am spus-o și mai de mult. De fiecare dată, întrebările care nu capătă răspuns sunt întrebările dificile. Uh, și avem nevoie de un răspuns politic din partea Comisiei Europene. Pot și eu să citesc legea. <laughs> Nu mi-e greu să găsesc pe internet tot ce am nevoie. Și în ciuda ce a spus reprezentanta Comisiei, uh, autoritatea de supraveghere a datelor spune că utilizarea unui serviciu precum Clearview de către poliție în Uniunea Europeană în momentul de față nu ar respecta uh, regimul de protecție a datelor european. Și comisia ne zice, păi totul e ok. Nu, totul nu e ok. Știm că poliția în Uniunea Europeană folosesc această aplicație Clearview. Ni s-a confirmat, poliția suedeză folosește Clearview, dar și alții. Și atunci, noi care suntem un organism politic și care trebuie să exercităm controlul democratic, vom putea accepta o astfel de atitudine din partea Comisiei Europene, pentru că e una Uh, nu mi se pare că e de vreo utilitate să-mi citesc discursul gata pregătit de acasă, să mă prefac că nu s-a întâmplat nimic și gata, mergem toți acasă. Unde sunt soluțiile pentru astfel de probleme? Clearview e utilizat împotriva cetățenilor europeni și Comisia se spală pe mâini. Domnule președinte, vă cer dumneavoastră personal să scrieți comisie și să insistați că avem nevoie de un răspuns complet politic, comisia să-și asume responsabilitatea. Eu nu vreau să mai vin aici de N ori pentru aceleași întrebări fără uh, să primim răspuns și să văd un amărât de funcționar care ne citează legea pe care o știm foarte bine. Asta nu e o procedură democratică și uh, în numele tuturor celor care au semnat această întrebare, vă solicit, domnule președinte, să cereți un răspuns politic din partea Comisiei. Uh, desigur, sunt pregătit să fac asta, spune președintele. Am înțeles poziția dumneavoastră. În termen general, înțeleg că această calitate a întrebărilor oferite de comisie uh, către Parlamentul European este absolut inacceptabilă. Și e dincolo de orice putere de înțelegere, e intolerabil. E uluitor ce răspunsuri căpătăm. Cum un, o putere executivă să uh, se prezintă în felul ăsta în mod public? Măcar ar trebui să uh, încerce măcar să facă un efort, să, pre, să, să, să se prefacă măcar că răspund decât să nu răspundă deloc. Uh, pe niște puncte uh, uh, juridice inacceptabile din punct de vedere uh, politic. Dacă aceasta e poziția uh, um, solicitării dumneavoastră, eu sunt gata să formulez astfel de scrisoare. Uh, am auzit-o pe doamna Intveld uh, în ce privește această scrisoare fără răspuns. Vă reamintesc că iarăși suntem în criză de timp Aș vrea să dau cuvântul celor care doresc să se exprime totuși și, în primul rând, doamna Zipăl. Mulțumesc mult, domnule președinte. Subscriu întru totul la ce a spus Sofie Intvel tocmai acum. Ce am auzit noi? Păi nu ne-a spus niciodată că această măsură e aplicată, deci noi nu știm. Asta a spus Comisia, <laughs> dar într-o astfel de situație aș vrea ca uh, serviciile Comisiei Europene să verifice uh, aplicarea acestei măsuri, pentru că ea are consecințe. De asemenea, sunt foarte neliniștită când aud că atunci când se procesează date personale, procedurile și regulile potrivit GDPR trebuie respectate Păi e sarcina comisiei să se asigure și să verifice că GDPR-ul e aplicat corect și a uh, transfera problema la um, supraveghetorul de date european nu e de ajuns și comisia trebuie să-și facă treaba. Nu vorbim doar despre aplicația Clearview, știm că există și instrumente mult mai rele, ca PIMAIS în Polonia, de ce e mai rău? pentru că e folosit doar de autoritățile publice, ci și de persoane private. Iată de ce aș vrea să adăugăm această întrebare, dacă Comisia știe ceva despre această a doua aplicație. Și din moment ce e gardianul tratatelor, uh, puterile politice și sarcinile politice ale Comisiei sunt mult mai uh, importante decât a se spălua pe mâini zicând nu ni s-a transmis că s-ar utiliza acest lucru, deci nu știm nimic. Uh, trebuie ei să verifice. Doresc nu neapărat un răspuns precis, ci vreau să știu ce face Comisia, măcar să înceapă să verifice și să se asigure că toate regulile sunt realmente respectate și că uh, realmente își fac treaba de supraveghere care le revine la Comisie. Acum are cuvântul Patrick Breyer și sper că e conectat. Da, e. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, aș vrea să susțin uh, poziția Sofiei Intveld pentru a căpăta un răspuns politic din partea Comisiei. Dar susțin și cele spuse de președintele nostru în ce privește calitatea extrem de slabă a răspunsurilor pe care le primim de la Comisie. Și asta se întâmplă de mult timp. Primim răspunsuri fără sens. În ce privește Clearview și inteligența artificială, vreau să spun clar că nu e vorba de un regulament ce vizează sectorul privat, ci de forțele de poliție care ar utiliza astfel de aplicații. Ne referim, atenție, la polițiile europene. De unde și întrebarea către comisie? Interdicția recunoașterii faciale pentru scopuri de supraveghere în masă. Am cerut acest lucru de foarte mult timp. Uh, societatea se îndreaptă în această direcție și uh, în ciuda considerentelor inițiale, Comisia nu a interzis încă aceste tehnologii în uh, spațiile publice. Ce se întâmplă? Se obțin uh, foarte multe cazuri de uh, rezultate pozitive false atunci când se aplică în masă astfel de tehnologii. Uh, se țintesc grupuri specifice de populație, persoane de culoare, persoane în vârstă, uh, etc. Deci, întrebarea către comisie e care e situația cu uh, evaluarea pe care o faceți în ce privește interdicția recunoașterii faciale în spațiile publice în contextul tocmai al uh, regulamentului prin inteligență artificială ce urmează. Claire Dali, acum, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Răspunsurile expun bătaia de joc uh, a comisiei, uh, mai ales în contextul în care ne-am dorit să fim un lider al inteligenței artificiale, e rușinos. 11 state membre, forțele lor de, politi- de poliție utilizează uh, recunoașterea facială și alte 8 discută despre introducerea lor. Și după protestele Black Lives Matter în uh, Statele Unite, marile platforme au anunțat că încetează vânzarea acestei, acestei tehnologii în Statele Unite și uite ce se întâmplă la noi acasă. Noi se presupune că suntem liderii uh, pe această temă. Nu vreau să repet argumentele deja foarte bine punctate de colegii mei, dar Comisia spune că nu știe dar și nici măcar nu se preocupă să încerce să ancheteze. E o problemă foarte, foarte gravă aceasta a tehnologiei de recunoaștere facială. Deci, sunt de acord cu Patrick și aș vrea să știu la rândul meu de ce Comisia se sfiește să interzică această tehnologie. De ce în ianuarie anul ăsta nu a făcut-o ciuda recomandărilor EDPS de ce s-a răzgândit Comisia? Ne ignoră oare? Uh, au existat reuniuni pe această temă? Uh, reprezentanții uh, companiilor de tech um, a avut loc mai devreme în acest an. Pe scurt, mă alătur celor spuse de colegi și așteptăm răspunsul Comisiei. Mulțumesc, spune președintele. Acum odată ce colegii deputați s-au exprimat, da, și domnul Tudora, că dorește să intre. Vă rog, pe scurt, foarte rapid, da. Credeam că sunt deja pe listă. Doar ca să completez ce s-a spus, e o temă sensibilă și politică. Dezbaterea trebuia să fie politică, dar iată, nu putem să o avem. Poate mai târziu ar trebui să invităm comisarul însuși să discutăm pe această temă. Dacă nu față în față, măcar prin video. În al doilea rând, din câte știu eu, se semnează în continuare contracte, destul de multe. Și tot din câte știu eu, Clearview a util, fost utilizat pentru a identifica protestatari în Statele Unite și asta în mod uh, constant și recurent. Nu putem ignora așa ceva. Dacă acea tehnologie există și e utilizată în UE, noi trebuie să știm, trebuie să știm care sunt respectivele guverne și trebuie să fie clar ce are Comisia de făcut. Acum, în ce privește excepția Uh, cazului în care se poate utiliza recunoașterea facială, Comisia ne-a anunțat în, în primăvară. Știu că COVID ne-a predicat dezbaterea, dar vreau să știu de unde Uh, unde ne-a dus dezbaterea pe această temă până aici? N-am văzut, în ciuda COVID, n-am uh, văzut nicio invitație sau conferință sau discuție pe această temă la nivelul Comisiei. Trebuie să știm câte ședințe sau conferințe au avut loc pe tema recunoașterii faciale, pornind de la Cartea Albă pe temă din februarie emisă de comisie. Mulțumesc, președintele. Cred că acum realmente am bifat lista de oratori și revenim la reprezentanta de GHOM de la comisie, doamna Felcai Jansen, pentru foarte, foarte scurt răspuns la ce a auzit în încheierea dezbaterii noastre. Avem și o după masă foarte plină, după cum știți în ce privește uh, hotărârea Curții Europene de Justiție, dar, cum spuneam, în termen general, Parlamentul European are motive de a se plânge despre calitatea răspunsurilor pe care uh, le primește sau mai degrabă nu le primește uh, din partea Comisiei. Și mă refer la răspunsuri scrise. E o temă extrem de serioasă și în vederea reformei instituționale, uh, inclusiv uh, din cadrele conferinței prin viitorul Europei, e o temă ce trebuie relată. Aveți cuvântul, doamnă Felca Jansen. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă mă vedeți și mă auziți. Da, volumul un pic, dacă îl puteți uh, ridica, vă rog. Okay, hopefully it will, uh, it will now work. Sper că mă auziți. Comisia da, are în vedere calitatea răspunsurilor către Parlamentul European în contextul parteneriatului său cu Parlamentul European și consideră că întrebările, da, sunt importante din punct de vedere politic și trebuie să ajungă la nivel înalt și trebuie să capete toată atenția politică necesară. Regretăm că nu sunteți satisfăcuți cu această calitate a răspunsurilor noastre și sigur rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte dezbateri viitoare în Comisia Liber. Iar tema atât de importantă pentru cetățeni uh, e clară. Impactul recunoașterii faciale și altor uh, considerente biometrice este foarte important. În plus, monitorizarea și consolidarea aplicării eh, legislației prin protecția datelor este competența principală a autorităților naționale privind protecția datelor. Sigur, mm, așteptăm eh, ghidajul eh, autorității de supraveghere a datelor în ce privește tehnologiile biometrice. Noi credem că E satisfăcător cadrul uh, uh, legal uh, existent, sigur însă că autoritățile naționale au nevoie de mai mult ghidaj și o interpretare mai exactă a uh, cadrului juridic existent. Consultările în ce privește identificarea biometrică la distanță a avut loc uh, în ce privește mm, formularea viitoarei legislației privind inteligența artificială și Rezultatul consultării a fost publicată pe website de către Comisie. Există consultări specifice în derulare în ce privește măsurile biometrice. Am notat uh, cu atenție întrebările dumneavoastră, domnule Tudorache, pentru a ști câte dezbateri și reuniuni cu experții au avut loc. Am să revin cu aceste date. Pentru moment, opțiunile, toate opțiunile sunt pe masa de discuție și uh, Trebuie să fim foarte atenți atât la aspectele juridice cât și la cele societale care se vor reflecta în inițiativa noastră legislativă. Vă mulțumesc. Mulțumim, spune președintele. Mulțumim, doamnă Felca, eu sunt pentru timpul și uh, elementele pe care le-ați oferit. Însă trebuie să fim vigilenți la aceste întrebări fără răspuns și să uh, Facem presiune. Deocamdată asta e tot. V-aș aminti însă că la 13.45, deci uh, la începutul după amiezei, uh, după un scurt prânz, vom discuta cele mai recente hotărâri ale Curții Europene de Justiție în ce privește așa numitul scut uh, al datelor private. Ne revedem uh, după prânz. Mulțumesc!